Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind zwar noch etwas dünne besetzt. Stimați colegi, chiar dacă nu suntem prea numeroși, totuși aș dori să începem asta și datorită faptului că colega Nibler trebuie să plece mai repede. Pentru început câteva <clears throat> anunțuri cu privire la rezultatele ședinței coordonatorilor de ieri. Pentru început, uh, permiteți-mi și o observație, dat fiind faptul că avem voturi mai târziu. V-aș ruga să verificați uh, dacă aveți la dumneavoastră cartelele de vot. Și dacă nu le aveți, eventual să vi le procurați până atunci. Apoi aș dori să vă mai atrag atenția asupra faptului că membrii biroului și, uh, și coordonatorii sunt invitați la o întâlnire informală cu Ministrul Justiției uh, din Cipru, domnul Lucas, la orele 12.30 în această sală. Uh, eu, din păcate, am altă obligație și nu voi putea participa. Este însă vorba de o întâlnire informală și în această după-amiază mai avem și atelierul <clears throat> cu privire la legislația comercială, legislația în domeniul vânzărilor, în sala 5E2. Apoi de ieri ne-a mai rămas un caz deschis în ceea ce privește intervențiile în fața Curții de Justiție. Un caz uh, a fost decis ieri, celălalt va trebui decis astăzi, ceea ce se va întâmpla uh, imediat după voturi, înainte de dezbaterea cu ministrul danez. Apoi am mai uh, distribuit niște uh, rapoarte, imunitatea colegei Lang, domnului Speroni. Apoi, uh, registrul pentru tranzacții electronice pentru PPE, fără nominalizare însă, deocamdată, și apoi am mai stabilit uh, cei șase coordonatori pentru temele permanente, baza legală doamna Lichtenberg, subsidiaritate fanatais, comitologie doamna Lichtenberger, codificare Erika Speroni, delegarea puterilor legislative domnul Rapcai. În ceea ce privește cea de-a 14-a directivă cu privire la uh, raportul din proprie inițiativă, am adăugat uh, ieri o interpelare a directorului în ceea ce privește plus valoarea europeană, un studiu pe această temă. Și apoi, domnul Tadeusz Fiesca a fost, uh, i-a fost încredințat mandatul de a participa la conferința anuală cu privire la drepturile fundamentale, care are loc în perioada decembrie din anul acesta și apoi am decis ca în ceea ce privește forumul global pe justiție să transmitem o adresă um, proiectul căreia va fi supus atenție coordonatorilor în viitoarea reuniune pentru adoptare. Atât uh, cu privire la reuniunea coordonatorilor de ieri. Trecem acum la punctul 16, finalizarea uh, pieței digitale și voi da direct cuvântul doamnei Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimați colegi, bună dimineața în primul rând din partea mea. Voi putea fi foarte succintă. Este vorba de comunicarea Comisiei cu privire la finanțarea pieței unice digitale. Uh, permiteți-mi o observație anterioară. Digitalizarea și fluxul masiv de date a modificat întreaga noastră viață și o va face și în continuare, însă are și efecte masive asupra uh, întreprinderilor, <clears throat> lanțurile de valoare sunt uh, modificate în mod hotărător, de aceea cu toții trebuie să ne gândim cum anume putem finaliza această piață unică digitală pentru a crea șanse și mai mari pentru industria noastră locală, în special în ceea ce privește accesul pe piețe noi. Comisia, în comunicarea sa din ianuarie, a efectuat o analiză în care spune că potențialul pieței unice digitale nu este uh, <clears throat> întru totul realizat. Există cinci obstacole în acest sens care uh, sunt definite și pe care trebuie să le depășim. În primul rând, o ofertă insuficientă uh, internațională în ceea ce privește serviciile online. În multe domenii există o coordonare, dar în altele uh, și în ceea ce privește protecția consumatorilor mai există reglementări naționale diferite, număr de 27 și aici se impune o armonizare, de exemplu și în ceea ce privește uh, comercializarea drepturilor. În al doilea rând, insuficienta cunoaștere de către ofertanți, dar și uh, uh, insuficientă a utilizatorilor internetului, asta și în ceea ce privește utilizarea sistemelor de furnizare și de plăți, uh, și aici mai există soluții individuale de la țară la țară, așadar nu există sisteme europene, ci trebuie creată o strategie pentru integrarea piețelor, pentru uh, plăți, uh, pentru <clears throat> telefonie pe internet, uh, până la furnizarea de pachete. Mai există foarte multe cazuri de abuzuri pe internet. Este foarte dificilă uh, soluționarea litigiilor aici, apoi nu există o strategie generală cu privire la criminalitatea pe internet. Și apoi mai există și în ceea ce privește infrastructura insuficientă ofertă de bandă largă și soluții tehnice avansate. În acest sens și soluțiile de tip cloud computing ar trebui promovate. Obiectivul Comisiei este de a depăși actualele obstacole, apoi al doilea obiectiv de a finaliza inițiativele legislative. Unele teme sunt discutate aici în Comisie, ca de pildă dreptul comercial european comun. Uh, propuneri în acest sens există deja și sunt discutate de noi, însă obiectivul trebuie să fie și în legislatura noastră să finalizăm cât mai multe inițiative legislative de acest gen. Așadar, tot ceea ce analizează Comisia și formulează ca obiective și propune ca măsuri concrete pentru a realiza piața unică digitală pot fi susținute de noi. În scurta mea uh, poziție m-am concentrat asupra elementelor principale pentru Comisia uh, jurii și anume a promova potențialul uh, major al uh, dreptului comercial uh, european, alternativ la cel național, atunci când se acționează în mod transfrontalier, așa cum este cazul întotdeauna în cazul uh, tranzacțiilor comerciale transfrontaliere, apoi solicitarea unui cadru legal pentru uh, valorizarea, valorificarea colectivă a drepturilor de autor. Uh, Aici uh, apelăm uh, și noi la primirea acestei propuneri din partea Comisiei și uh, sperăm că va avea loc o dezbatere rapidă, apoi protecția datelor, și aici este nevoie de un cadru legislativ uh, comun în ceea ce privește protecția datelor, în special în ceea ce privește informațiile clare pentru utilizatori uh, pe internet, în ceea ce privește datelor personale, apoi tematica strategiei generale în ceea ce privește cloud computing și o, o susținere activă a combaterii pirateriei de produse pe internet și aici Comisia va trebui să mai vină cu propuneri, nu trebuie să vorbim acum în acest sens despre acta, care nu mai e în dezbatere, dar problema continuă să fie de actualitate și să impune o soluție, apoi fac apel la dumneavoastră pentru ca să susținem propunerea Comisiei pentru soluționarea litigiilor pe internet și uh, să promovăm investițiile masive în infrastructură de internet. Uh, în acest sens, comunicarea vine, uh, comisia, îmi cer scuze, vine cu propuneri și în ceea ce privește uh, facilitatea europeană și aici cred că se impune și susținerea comisiei jurii. Uh, este vorba doar de o comunicare, nu de o propunere legislativă, dar cred că este vorba de o comunicare importantă, având în vedere că anunță câteva, câțiva pași importanți pentru viitorii ani. Noi trebuie să ne poziționăm în, în așa fel, astfel încât uh, să uh, ne asigurăm că și marile, dar și micile întreprinderi se vor putea bine poziționa pe această piață digitală pe viitor. Doamna Wikström. And I do. Mulțumesc. Sprijin multe din uh, ideile acestui document prezentat de comisie și sunt sigură că Angelica, ca întotdeauna, va face o treabă minunată la acest aviz. După ce am urmărit de ceva vreme aspectele care țin de piața unică digitală, țin să menționez că actuala strategie prezentată de comisie e mult mai bună. Se face o listă cu ceea ce se dorește și după aceea se pare că sunt prezentate niște propuneri legislative reale pentru a crea această piață unică digitală. Deci cuvinte frumoase până aici. Am așteptat, de exemplu, de ani de zile acea propunere privind gestionarea drepturilor comune de autor, gestionarea comună a drepturilor de autor. Uh, pentru noi, în această comisie, a fost ceva foarte important, deoarece de fiecare dată ne tot confruntam cu probleme în domeniu. Comisia însă nu a fost ajutată de Consiliul European, care a ținut neapărat să apară cuvintele fără să se aducă atingere legislației naționale. Asta practic în fiecare frază. Și să nu uităm că și brevetul uh, comunitar e tot amânat de luni și luni de zile de Consiliu. Se tot vorbește de, loc, de locul unde va fi acel tribunal, care <laughs> trebuie să aibă 40 de funcționari, care nici măcar nu vor plăti impozite. Deci, vedeți, practic, mult zgomot pentru nimic. Trăim într-o lume foarte globalizată și de aceea e nevoie de mai multă unitate aici în Europa. E și simplu, dar și greu de atins. Unii par să își dorească să combată globalizarea, însă eu cred că ar trebui mai degrabă să ne dăm seama că avem o nouă realitate adusă de internet și de tehnologiile informației și astfel multe din soluțiile naționale din secolul trecut sunt depășite. Atunci țările membre își puteau înființa propriile sisteme fără să țină cont de ceea ce făceau ceilalți. Când eram studentă la Uppsala, în Suedia, glumeam despre modul în care cât de repede oamenii par să creadă că lucrurile întotdeauna au stat așa cum stăteau. E o universitate veche cu multe tradiții, însă e un oraș în care mii de noi studenți vin în fiecare an. Și de multe ori lucruri care nu se întâmplau decât de două ori ajungeau să fie percepute ca o tradiție seculară. Asta pentru că toți presupuneau că ceea ce se făcea se baza pe o tradiție. Și poate pentru că nu sunt avocată eu însă, nu acord aceeași valoare tradițiilor juridice naționale, precum o fac alții. Și atunci, când trebuie elaborată legislația comunitară, văd că mulți țin morții și apere legislația națională, nu dintr-un motiv bine temea, ci pentru că aceasta pur și simplu a existat dintotdeauna. Și, de fapt, această atitudine a fost principalul obstacol în crearea unei piețe unice digitale. Nu comisia a fost de vină, ci faptul că se apără cu înverșunare sistemul actual în detrimentul unui sistem nou care trebuie uh, creat împreună cu alți străini sistemul european care ar înlocui cele 27 de sisteme naționale necoordonate ne-ar face pe toți să învățăm multe lucruri noi. Ar trebui să soluționăm lucruri la care nimeni nu s-a gândit când au fost eh, redactate legile. Vom avea nevoie de jurisprudență, însă peste câțiva ani, după ce sistemul va fi funcțional, de câtva timp, noi juriști vor considera sistemul ca fiind tradițional, așa cum credeam și noi pe vremuri când eram studenți și când totul părea să fi fost deja făcut de alții. Dragă Angelica, îmi dau seama că poate am insistat prea mult cu această intervenție, însă dacă vrem într-adevăr să atingem obiectivele minunate exprimate în această comunicare cadru, cred într-adevăr că trebuie să dăm dovadă de concretențe. Ce măsuri așteptăm din partea Comisiei? Și nu trebuie să renunțăm la acestea până când nu vom avea dosarele legislative pe masa negocierilor. Avem nevoie de o piață unică digitală, însă care să funcționeze, însă una care să funcționeze bine. Și pentru asta statele membre trebuie să renunțe la reguli naționale în favoarea unui sistem suplimentar european, deoarece nu poți avea în același timp un sistem european și sisteme naționale cu uh, derogări și reguli speciale la cheremul fiecărui stat membru. Eu sper ca avizul comisiei noastre să fie un îndemn puternic către comisie de a face propuneri care să unească Europa în diversitatea sa pentru a crea odată pentru totdeauna această piață unică digitală de care avem atâta nevoie. Și trebuie să facem asta, deoarece acum trebuie să dăm dovadă de viziune dincolo de criza care uh, ne macină. Mulțumesc foarte mult. Lipsa cadrului legislativ, sigur, Uh, împiedică dezvoltarea. Angelica, pe final, văd că nu mai dorește nimeni să intervine. Mulțumesc că aș dori și eu să mulțumesc colegii Wikström pentru cuvintele foarte frumoase pe care ni le-a adresat. Are dreptate, trebuie să dăm dovadă și de viziune, trebuie să ne gândim încotro ne îndreptăm, ce decizii trebuie să luăm astăzi, ce măsuri trebuie să punem în aplicare pentru a avea un cadru juridic uh, viabil pe viitor care să permite întreprinderilor noastre și cetățenilor noștri să se descurce în, această, în acest mediu digital. Am preluat observațiile dumneavoastră. Cred că uh, Ținând cont de faptul că s-au spus multe deja în această privință, se impun acum măsurile concrete și, de asemenea, uh, aș saluta și amendamente concrete din partea dumneavoastră cu privire la finalizarea pieței unice digitale. Și, într-adevăr, va trebui să facem în continuare presiune asupra Comisiei pentru a ne apropia de acest uh, obiectiv pe care îl vizăm. Aștept cu interes amendamentele dumneavoastră și sper că vom putea finaliza și acest aviz cât se poate de rapid în Comisia noastră. Termenul de uh, depunere a amendamentelor este 27 iunie, anunță președintele. Putem uh, finaliza acest punct și trata acum uh, punctele 14 și 15. Este vorba de achizițiile uh, publice și dau acum cuvântul domnului Cargani. Eu mi riporto al discurs. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la prima dezbatere de acum câteva săptămâni și pe scurt aș vrea să vă spun care au fost motivele pentru care am ajuns să ne ocupăm de acest dosar. Comisia a făcut o treabă bună. Aceste achiziții publice au ca scop uh, realizarea pieței unice. Asta e o frază pe care o tot auzim și sper să nu fi devenit uh, un simplu slogan. Mulți vorbesc și despre achizițiile publice pentru lansarea economiei. E bine, achizițiile publice reprezintă practic 18% din PIB. E vorba aici de bunuri și servicii. Iar obiectivul propunerii legislative e să consolideze și să actualizeze legislația existentă pentru procedurile care reglementează achizițiile publice în domeniul apei, energiei, transporturi, turilor, serviciilor poștale. Ideea e să se consolideze cadrul juridic. Aceste achiziții publice sunt esențiale pentru investițiile publice și private în aceste servicii strategice. Eu sunt de acord. Trebuie actualizate, simplificate procedurile de achiziții publice, trebuie să știm clar care sunt prioritățile, atât din punct de vedere bugetar, cât și uh, din punct de vedere al garantării eficienței acestor achiziții publice. Directiva privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apă, energie, transporturilor și serviciilor poștale trebuie să respecte aceste principii. Eu voi ține cont, bineînțeles, de amendamentele înaintate pentru a simplifica procedurile pentru operator, pentru a înlesni participarea IMM-urilor și pentru a garanta un rezultat cât mai bun în ceea ce privește raportul uh, uh, cost-beneficii. De asemenea, vrem să se folosească în mod transparent fondurile publice. Acestea sunt principalele uh, elemente pe marginea cărora s-au înaintat amendamente. De asemenea, se vorbește și de folosirea entităților fiduciare care să respecte metodologia și uh, condițiile impuse. Pentru asta trebuie să evaluăm elemente subiective, să se țină cont de fiecare situație de achiziții publice. Propunerea de directivă nu prea ține cont de ce s-a întâmplat în uh, ultima vreme. Nu se ține cont de directiva din 2007, de exemplu. Și pentru a respecta jurisprudența existentă, ar trebui să ne dăm seama că trebuie asigurată concurența pe baza unor criterii clare. Trebuie să existe alternative, trebuie să existe mai mulți participanți. Curtea Europeană de Justiție a emis o sentință în care recunoaște faptul că și uh, societățile mercantile sub control public ar trebui să fie să intre sub incidența legislației. E vorba de caracterul comercial și De asemenea, se prevede o perioadă maximă de 4 ani pentru anumite sectoare speciale. E un termen limitat și care ar putea constitui un obstacol în ceea ce vește funcționarea a entităților care adjudecă drepturile de folosire. Dacă un opera... De asemenea, se spune că um, dreptul la a celor care participă la um, licitație ar trebui respectat. Uh, trebuie să se creeze un singur organ independent, conform articolului 23 alineatul 1. După aceea vom intra în detalii și după aceste observații generale propun comisiei ca la dezbaterea pe care o vom avea, deoarece trebuie să facem un aviz și trebuie să avem și un raport din partea comisiei responsabile pe fond, adică IMCO. Deci trebuie să țineți cont de toate acestea. Acum, punctul 16. Textul comisiei arată că trebuie să se revizească anumite servicii pri, pentru um, punerea în aplicare a directivei. Aici se amplifică serviciile, cele de hotelerie și serviciile juridice. Deci astfel se extinde sfera de aplicare. Aici erau tradiții naționale și ar trebui excluse din propunere, deoarece intervin anumite elemente obiective care au de-a face cu entitățile care că Avem articolul 2 după aceea. Aici apare organismul de drept public. La 2.4 se spune că organismul are ca obiectiv respectarea unor exigențe de caracter general și în textul comisiei se spune că un organism care funcționează în condiții de piață și care are ca obiectiv obținerea de beneficii și care înregistrează pierderi, nu are ca finalitate uh, interesul general. Mă refer la o sentință a Curții Europene de Justiție, o sentință recentă. E vorba de interpretarea drepturilor, de, drepturilor organelor publice. Aici pot fi incluse și societăți comerciale și industriale. E vorba de obiectivele finale, nu neapărat de modul de organizare a organismului sau nu e vorba neapărat de activitate. Avem un alt amendament la articolul 2.4. E vorba de coordonare. Am acceptat acest amendament. Amendamentul 3, tot la articolul 2. Ar fi bine să prevedem în definiția contractelor de furnizare și o furnizare eșalonată. Astfel am avea un bun cadru juridic pentru niște practici contractuale uh, legate de această furnizare eșalonată pentru perioada în care contractul respectiv este valabil. E ceva necesar și logic. Articolul 10, amendamentul 5 la serviciile poștale. Ar trebui să se elimine cu totul, deoarece în directiva din 2008 au fost deja deschise uh, concurenței uh, și aceste servicii, servicii poștale. Deci e vorba de cei care furnizează servicii universale și sunt incluse aici și serviciile poștale. Și dat fiindcă s-a ajuns la un nivel de liberalizare satisfăcător, ar trebui suprimată din sfera de aplicare a noi directive. Mai ales pentru că nu sunt... Asta dacă nu sunt servicii poștale. Amendamentul 6, la articolul 19. Textul comisiei se referă la serviciile de arbitraj și de conciliere. Eu aș adăuga aici și serviciile juridice. Din motivele explicate anterior. Amendamentul 7. E vorba de entitățile de adjudecare care pot încheia acorduri cadru pe patru ani. Aici termenul ar trebui să fie de 6 ani, deci să crească de la 4 la 6 ani. Amendamentul 8. Eu cred că aici putem avea mai multe variante, deoarece e o problemă destul de delicată. E o problemă legată de siguranța juridică. De aceea ar fi bine să introducem o prevedere specifică pentru a prevedea un preț maxim. Legislațiile naționale, cel puțin în Italia, se oferă, oferă niște referințe pentru uh, ca prețul să nu depășească un anumit nivel. Deci aici se spune că nu trebuie depășit o șesime din prețul total uh, la care s-a ajuns la, la care asupra căruia s-a ajuns la înțelegere. Acum, faptul că trebuie publicat uh, obligată invitațiile de participare în toate limbile oficiale, integral una din limbile oficiale. Eu cred că din motive de timp acest lucru nu e posibil. Amendamentul 10. La articolul 79, alineatul 2, se spune aici că entitățile trebuie să informeze toți candidații iar această obligație ar trebui să fie negociată. Și dacă îi s-ar cere acest lucru fiecărui participant, cred că ar fi prea costisitor. Eu aș cere să se elimine Uh, textul fiecare ofertant care a prezentat un, o propunere admisibilă. Amendamentul 11 acum. Norme și criterii obiective care se bazează, uh, care sunt folosite pentru alegerea ofertanților. E vorba de asigurarea siguranței juridice și de asemenea trebuie limitat, limitată capacitatea materială a altor entități. E vorba de executarea contractării. Disponibilitatea mijloacelor. Acestea trebuie asigurată printr-un contract între cel care garantează și cel care beneficiază de garanție. Asta cred că trebuie să se facă o singură dată pentru toți operatorii. Amendamentul 12, articolul 1, alineatul 2. Aici ar trebui să se modifice. Statele membre pot dispune, asta spune Comisia, la cererea subcontractantului, atunci când natura contractului permite acest lucru. Aici se oferă o posibilitate. Eu cred că ar trebui să spună statele membre dispun ca pentru a evita orice litigi și pentru a reduce riscul uh, neplății prestațiilor. Deci e important să avem aici obligativitatea plăților directe către subcontractanți, atunci când uh, natura um, serviciilor permite acest lucru. Amendamentul 13, articolul 82. Propunerea limitează la 5% din prețul contractului inițial posibilele modificări în timpul uh, contractului. Eu cred că acest lucru e foarte limitat. Uh, doar aceea eu propun ca limita inferioară să crească la 10% din prețul contractului inițial. Sper că acest lucru să nu creeze probleme, ci să ne uh, ajute să înleznească operațiunile. Amendamentul 14. Textul comisiei spune furnizarea de consiliere juridică pentru entitățile contractante privind interpretarea normelor și principiilor privind achizițiile publice și aplicarea normelor privind achizițiile publice în cazuri specifice. Cerem să se elimine acest text. Dat fiind că serviciile juridice fac obiectul unei relații contractuale cu operatorul. L-am explicat asta la început. De asemenea, trebuie să vedem care este capacitatea profesională garantată uh, de deontologia profesională. Deci nu putem să avem aici vigilența unui organ public. Deci de aceea eu cer să se elimine această prevedere. Amendamentul 15 acum. Privind aplicarea normelor prevăzute. Textul comisiei spune, emiterea de avize din proprie inițiativă și de orientări. Ar trebui să se spună doar elaborarea de linii directoare referitoare la aspecte de interes general legate de interpretarea și aplicarea normei, etc. Amendamentul 16. Încă o dată e vorba de serviciile juridice. Deja spuneam că acestea au o relație contractuală cu operatorul, deci acest text trebuie eliminat. pentru ca lucrurile să fie clare. Dat fiindcă vorbim de liberalizare. Bine, cred că am parcurs toate amendamentele. Dacă am uitat ceva, vă rog să-mi spuneți. Considerentul 18 din cealaltă propunere, cea generală, spune textul comisiei, ținându-se cont de efectele negative, procedurile negociate fără publicare ar trebui să se utilizeze doar în circunstanțe excepționale. Textul ar trebui să fie trebuie să se folosească sau trebuie utilizate pentru a nu lăsa o marjă prea mare. În general, asta țineam să vă spun, dragi colegi, și îmi permit să intervin din nou în legătură cu amendamentele și datele propuse pentru, termenele propuse pentru discuții. Cred că astfel uh, am reacționat la amendamentele dumneavoastră și mulțumesc comisii. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Intanto ringrazio l'onorevole Gargani per il lavoro. Mulțumesc domnului Gargani pentru munca pe care a făcut-o cu atâta înțelepciune și mulțumesc pentru argumentele pe care ni le-a prezentat atât de bine. Îi mulțumesc de asemenea pentru faptul că încearcă să soluționeze toate aceste aspecte atât de dificile care țin de achizițiile publice. Deci putem conta pe o bază largă de intenții uh, din partea colegilor și eu mă voi limita doar la câteva puncte specifice, care, după părerea mea, ar trebui subliniate ulterior. În orice caz, chiar incluse în text. Respectiv, uh, referitor la subcontractanți. Acesta este un element central din uh, acest dosar. Uh, și trebuie să se confere aceeași, același nivel de responsabilitate la toate nivelurile de contractare publică, de achiziții publice, fie că e vorba de contractați, de subcontractați. Deci trebuie să existe responsabilitate pentru a evita acele viduri în care pot apărea nereguli. În același timp, nu trebuie nu, să avem aici un lanț infinit de contractare. Însă ar trebui să stabilim un prag sub care să nu mai permitem proliferarea acestor categorii de subcontractanți. Ar putea să existe riscuri ca și pentru niște mici achiziții publice să existe un lanț foarte lung de contractanți și trebuie să existe niște motive bine întemeiate atunci când apar aceste lanțuri. Referitor acum la excluderi. La derogări. Eu cred că ar trebui să vorbim în mod explicit de serviciile poștale. Noi vorbim de sectoare în care există procese de privatizare. În unele sectoare privatizarea s-a încheiat, în altele e încă în curs. Deci de aceea ar fi utilă, de exemplu, și o legislație intermediară dat fiind că e, aceste sectoare sunt în plină evoluție. Serviciile poștale, de exemplu, sunt niște servicii care, la un moment dat, vor trebui să iasă de sub incidența acestui regulament. Însă sunt și alte activități care se află la începutul sau la jumătatea acestui proces. De aceea trebuie să le ajutăm să-și încheie parcursul fără să existe contradicții pe piață. Nu mă convinge, în schimb, o altă ipoteză, deși e bine argumentată, a domnului Gargani privind serviciile juridice. Dacă noi trebuie să stabilim acum o normă, cineva poate să spună că e vorba de activități care Uh, au uh, un caracter mai ales național. Deci e important uh, încrederea referitoare la serviciile juridice de acolo, însă ar trebui să ne gândim la evoluțiile viitoare, la ce se va întâmpla pe viitor. Deci ar trebui să stimulăm și să încurajăm niște sisteme de uniformizare în Europa. Deci să depășim sistemul actual care se bazează mai ales pe caracteristici naționale. Deci de aceea eu cred că ar trebui să evaluăm bine uh, legislația privind serviciile juridice. Nu ar trebui să spunem că acestea trebuie să rămână întotdeauna o activitate exclusiv națională sau mare majoritate națională. Referitor acum la criteriile de adjudic. De care? Aici eu cred că trebuie să se țină cont în primul rând de criteriul unei oferte avantajoase, cel mai avantajoase din punct de vedere economic. Asta nu înseamnă că nu au importanță costurile, însă un sistem care s-a bazat exclusiv pe costuri a dus la distorsiuni de-a lungul anilor. Insistând asupra costurilor, am ajuns la niște modificări care nu au fost explicite, însă foarte periculoase a legislației privind achizițiile publice, privind drepturile persoanelor interesate. Cred că ar fi important să avem Uh, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în care să apară costul, bineînțeles, însă costul să nu fie aspectul uh, hotărător. Putem include aici o serie de alți parametri, de exemplu, de natură socială, drepturile persoanelor implicate în activitatea de subcontractare sau de contractare, și să nu uităm că de multe ori Curtea Europeană de Justiție a spus că e o exigență care trebuie soluționată prin uh, legi uh, adecvate. Și un ultim comentariu referitor la organismul de vigilență. Organismele de supraveghere. De multe ori acestea duc la un contencios în fața, acestea alimentează practic contenciosul în fazele ulterioare, însă un astfel de organ de supraveghere care are puteri, deoarece structura acestor activități de contractare e atât de amplă, teoretic vorbind, deși în practică, din fericire, are loc o concentrare. Deci, structura atât de amplă și de complexă încât nu o putem lăsa doar. Uh, nu o putem vedea doar din perspectiva acelui raport între contractant și cel care ajudecă contractul respectiv. Domnul Gargani deja a definit aici niște, niște norme în numele Parlamentului. Organismul de supraveghere trebuie să aibă niște funcții eficace, fără să devină uh, un organism care să intre în contradicție cu relația firească între părțile interesante, interesate, mă scuzați. Eu dau seama care ar putea fi dificultățile legate de configurarea limitelor inițiativelor și responsabilității juridice, însă cred că acest organ de supraveghere reprezintă o structură despre care vorbim adesea, însă de multe ori ă, nu le definim sau le definim cumva aproximativ cu toate urmările Deci munca domnului raportor e foarte pozitivă. Acestea au fost comentariile mele pe care le voi transforma în niște propuneri de amendament pentru a completa uh, munca comisiei noastre într-un consens cât mai larg. Mulțumesc. Vielen herzlichen Dank. Ich habe mich jetzt mal selber auf die Rednerliste. Mulțumesc foarte mult. M-am trecut și eu pe lista de vorbitori pentru că și eu doresc să fac câteva observații la lista de amendamente pe care a propus-o domnul Gargani. Această inițiativă este una foarte importantă pentru că este clar că accesul la piața contractelor publice în Europa trebuie să fie deschisă. Este vorba de cifre importante și de aceea este necesar ca uh, la nivel european să existe și există deja de câțiva ani legislație în domeniu și în cursul unei revizuiri această legislație să fie revizuită. Și cred că sunt în asentimentul și altor colegi uh, Uh, când spun că la noi acasă licitațiile publice internaționale au un caracter provocator la nivel uh, la nivelul comunităților locale. Deseori primarii și autoritățile contractante susțin că uh, birocrația este mult prea mare pentru că Uh, se pare că la prima vedere tot ce se propune acolo nu face decât să creeze poveri birocratice. De aceea, cred că propunerea Comisiei ar trebui să uh, fie analizată uh, la modul foarte critic mulțumesc uh, domnului Gargani pentru faptul că a mintit deja o serie de lucruri uh, pe care le evidențiat și în amendamentele sale. Aș dori să mă refer uh, și la exemplul amintit în ceea ce privește consultanța juridică. Nu este vorba doar de încredere aici, care într-adevăr este o chestiune centrală, pentru că întrebarea la ce uh, avocat apelezi uh, nu se bazează doar pe criterii obiective. Sigur că acestea trebuie să fie competent și dispus să ofere consultanța juridică la prețul respectiv, dar în ultima instanță este vorba de încredere și dacă într-o licitație publică ceva nu merge bine și dacă un primar nu își poate alege avocatul de încredere, sigur că probabil uh, primarul uh, își pierde uh, funcția dacă ceva nu merge bine la licitație, chiar dacă uh, avocatul poate trebuie să răspundă uh, pecuniar. De aceea, această reglementare nu prea are rost în practică. Al doilea punct se referă la chestiunea selecției. Ex- există doar proiecte mari care trebuie scoasele la licitație. și consultanța juridică uh, ar depăși doar uh, în puține cazuri acel prag. În practică ar trebui ca pentru însă și scoaterea la licitație acelor servicii să fie nevoie de o consultanță uh, publică. Deci am începe sub pragul pentru licitație să apelăm la o consultanță juridică pentru întocmirea documentației de licitație pentru contractarea serviciilor juridice care depășesc pragul. Cred că ar fi o formulă foarte costisitare. La două seminarii cu privire la insolvență mi s-a atras atenția asupra acestor aspecte și uh, am fost întrebat cum anume ar urma să funcționeze la modul practic uh, acest lucru. Dacă o întreprindere dă faliment și au, are nevoie de un un judecător uh, care să conducă uh, falimentul sau de un uh, jurist care să se ocupe de partea de faliment, cum ar urma acum această firmă falimentară să scoată la licitație acest serviciu? Apoi se mai spune că aceste uh, oferte ar trebui uh, puse la dispoziția autorităților contractante prin intermediul unei agenții de supraveghere. Eu vin dintr-un stat destul de mare unde nicio administrație, nici la nivel federal, nici la nivel uh, de land, nici, și cu atât mai puțin la nivel comunal, în măsură să organizeze o licitație uh, de una singură. Acestea întotdeauna folosesc uh, birou birouri de avocați specializate în acest sens, pentru că administrația publică nu este în măsură să facă acest lucru și dacă nici măcar într-un stat mare uh, administrația publică nu este în măsură să facă acest lucru, mă întreb cum anume s-ar putea crea capacitățile de consultanță la nivelul administrației publice pentru a face acest lucru. Deci eșecul cred că este preprogramat aici. Și apoi, Mă întreb și nu înțeleg de ce ar trebui să fie eliminate serviciile hoteliere. Pentru că, în practică, dacă are loc uh, o manifestație în orașul meu natal, Düsseldorf, și se scot la licitație uh, serviciile hoteliere, vine și uh, un hotel uh, din Bruxelles, face oferta cea mai avantajoasă și câștigă licitația, dar conferința sau manifestația trebuie să aibă loc la Düsseldorf. Nu prea înțeleg care ar fi logica acestor ofertări transfrontaliere atunci. Și de aceea aș ruga Comisia să ia poziție în această privință pentru ca și noi, ca umili deputați, să înțelegem uh, despre ce este vorba în acest sens. Claudiu Romani, din partea Comisiei, poate ne oferă câteva lămuriri. Mulțumesc! Uh, oui, ex, ex, excusez les retards, j'avais pas, pas compris que c'était tout de suite qu'il qu fallait. Mă iertați pentru întârziere, nu știam că trebuie să iau cuvântul chiar acum. Uh, Există diverse lucruri care pot fi adăugate în ceea ce privește industria hotelieră. Întâi de toate, aici, sigur, nu există decât un furnizor posibil și în această situație se acordă o derogare. În ceea ce privește situațiile care pot apărea în practică, ele sunt reglementate de acordul cadru privind uh, prestarea de servicii hoteliere în mai multe state, de exemplu. În aceste condiții, concurența se realizează la nivelul lanțurilor hoteliere europene. Se practică acest uh, lucru. Nu cred că dezvăluie un mare secret dacă vă spun că acest lucru face obiectul unor dezbateri intense la Consiliu. Trebuie să vedem încotro se îndreaptă decizia politică. Dacă îmi permiteți, am să abordez alte două sau trei puncte din raport care ne preocupă. În primul rând, propunerea de a elimina obligația de a publica un rezumat al uh, um, propunerii. Acest lucru se face de ani de zile, costurile sunt rezonabile datorită traducerii automate prin utilizarea nomenclatoarelor. Deci aceste anunțuri de piață uh, pot fi uh, publicate la nivel european, dar piața nu ar fi la fel de deschisă, concurența nu ar fi la fel de egală dacă publicarea nu s-ar face în toate cele 22 de limbi ale Uniunii. În ceea ce privește serviciile post poștale, trebuie să examinăm situația concurenței în diversele state membre și la o primă vedere se pare că există un proces de liberalizare și în acest domeniu, însă acest lucru nu garantează că există un nivel de concurență suficient peste tot și pentru toate serviciile poștale. Mi se pare prematur să eliminăm complet acest sector din sfera de aplicare Iar regimul uh, tranzitoriu cerut de domnul Coferati există și excepții de derogări se pot acorda pe baza actualului uh, articol 30. În ceea ce privește uh, răspunderea solidară a principalilor antreprenori și uh, subcontractările, sigur că acest lucru e foarte important. Trebuie să fim foarte atenți pentru că se poate crea aici un obstacol insurmontabil pentru participarea IMM-urilor. micile întreprinderi care participă pentru o lucrare de, să spunem, valoare de 100.000 de euro, ar trebuie să își asume răspunderea solidară pentru ansamblul unui proiect care poate valora sute de milioane. Care IMM poate să vină cu garanții bancare suficiente în acest sens. Iată, deci trebuie să fim foarte atenți. Și încă o mică observație. Ar trebui, în măsura posibilului, să încercăm să ne asigurăm că amendamentele sunt făcute în paralel pentru ambele propuneri. Ultima versiune a raportului, dar în versiunea pe care o am se modifică noțiunea centrală de organism de drept public de la o propunere la alta. Acest lucru ar putea să aducă atingere siguranței, certitudinii juridice. Mulțumesc. Mai mare curie Gagani. Mulțumesc. Pe final, încă o dată, domnul Gargani. Președinte, ritengo, cum sempre... Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că sunt uh, dispus să primesc toate observațiile și comentariile dumneavoastră, astfel dezbaterea se îmbogățește. Am să mă refer acum la ceea ce spunea reprezentantul Comisiei, amendamentele trebuie depuse în paralel și coordonate la cele două propuneri domnul Coferati și ceilalți uh, poartă o răspundere destul de mare, ceilalți autori de amendamente. Comisia a subliniat pe bună dreptate că IMM-urile s-ar putea să aibă probleme odată ce stabilim că plățile se fac direct Trebuie ca pe diverse uh, secțiuni ale contractului, pe diversele părți contractate sau subcontractate, uh, IMM-urile să poată uh, avea acces chiar dacă sumele totale sunt foarte mari. În ceea ce privește certitudinea juridică, este nevoie de publicarea uh, cererile oferte în, într-adevăr în 22 de limbi. N-am să intru acum în uh, foarte multe detalii. Până la urmă e vorba de raționalizarea costurilor. În ceea ce privește serviciile posta, poștale, am să încerc să promoveze acele aranjamente tranzitorii, acele prevederi tranzitorii, pentru că serviciile poștale sunt uh, în curs de liberalizare și în Italia și în alte părți ale Europei, însă la nivel european avem nevoie de legislație care nu este încă gata. O să ne gândim cum și ce fel de derogări putem acorda acestui sector. Și acum o observație personală. Eram și eu uh, la discuția privind serviciile juridice cu domnul Coferati și lucrurile nu țin doar de modificările, de diferențele de la nivel național, ce se va întâmpla atunci când e vorba de furnizarea de servicii juridice transfrontaliere. În legătură cu criteriile de adjudecare, sigur că trebuie ținut cont de cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, dar acesta nu trebuie să fie singurul criteriu, așa cum spunea și domnul Coferati. Trebuie să vedem ce atribuții are, de fapt, organismul de supraveghere și să tragem concluziile potrivite. S-a mai spus că avem nevoie de o privire de ansamblu asupra celor două propuneri, pentru că această directivă va influența tot ceea ce uh, încercăm să facem astăzi uh, din punct de vedere al creșterii economice. E nevoie de multă flexibilitate și de timp, de spațiu de manevră Acum, revenind la problema industriei hoteliere, am să mă gândesc. La asta Comisia ne-a dat niște explicații în acest sens, însă problema trebuie analizată în profunzime. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Cred că am atins punctele menționate de dumneavoastră. Mi-am notat oricum totul și Vom trece acum la a treia etapă coordonarea cu comisia responsabilă pe fond uh, merge foarte bine. Voi încerca să aflu și ce amendamente pregătesc celelalte comisii. Mulțumesc.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 Acum două săptămâni uh, am discutat, am avut o primă dezbatere cu primără la această uh, temă. Între timp am redactat uh, avizele mele pe care colegii au acum ocazia să le analizeze. Așa cum vă spuneam și acum două săptămâni, Conținutul acestor avize corespunde părerilor pe care le-am exprimat și anterior. De aceea nu cred că tematica trebuie redezbătută pe larg, ci ar trebui să subliniem doar acele chestiuni care sunt relevante pentru acest raport. În acest sens, câteva elemente. Uh, prima etapă pilot a activității acestui Institut European de Inovare și Tehnologie este deja în spatele nostru și funcția care se referă și la învățământul superior, acest triunghi între învățământ, cercetare și inovare uh, funcționează. Sigur că dotarea financiară ar mai trebui îmbunătățită. Important de notat este faptul că trebuie să asigurăm o participare echilibrată la acest triunghi al cunoașterii. Trebuie să promovăm participarea IMM-urilor la activitatea acestor uh, comunități de cunoaștere și inovație și trebuie să deschidem piața pentru IMM-uri. Trebuie de asemenea să creăm mai multă transparență și o simplificare a activității institutului pentru ca să existe o legătură activă uh, între conducerea acestui uh, institut uh, și cei care îi folosesc serviciile. Apoi, aș mai spune că în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, ar trebui să facem tot posibil pentru ca toată lumea să fie la curent cu cele mai bune practici. Trebuie să vă spun că dreptul de proprietate intelectuală nu a fost tratat neapărat în mod pozitiv în Comisia ITRE, de aceea este important ca Comisia noastră juridică să include acele elemente în avizul nostru care uh, ar putea fi importante pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală pe viitor. Așadar, trebuie să uh, uzităm de orice mijloace pentru ca protecția drepturilor de autor și de proprietate intelectuală să fie garantată și pe viitor. De asemenea, și uh, rolul IMM-urilor este important în acest sens, care va fi exact uh, rolul care le va reveni, vom vedea. Termenul de depunere a amendamentului este 21 iunie. Mulțumesc, uh, domnule Berlinger, vă rog, și doamna Taylor. Sì, io sono d'accordo con quello <coughs> che ha detto il nostro relatore. Voglio solo fare una notazione di carattere generale. Aș vrea să fac un comentariu de ordin general, dacă îmi permiteți. Acest subiect are relevanță politică până acum După amiază va uh, avea loc uh, o întâlnire la care vom asculta comunicarea uh, Comisiei privind uh, activitățile ce țin de programul Orizont 2020 uh, la Comisia ITRE. Uh, Institutul European pentru Inovație și Tehnologie este un pilon vital, dar oamenii parcă se tem de europenizare în acest domeniu, cum rămâne cu legea unică a vânzărilor. Ne aflăm uh, în situația în care uh, oamenii parcă se tem de europenizare, ca și în cazul acelei uh, legi uh, a vânzărilor. Și americanii ne atrag de urechi și ne spun că nu suntem uniți pe aceste subiecte. Lucrurile s-au schimbat foarte mult în uh, ultimii 4-5 ani, iar uh, Europa este acum la o răscruce de drumuri. Nu știm încotro să ne îndreptăm. Consiliul European pentru Cercetare și Institutul European pentru Inovare și Tehnologie reunesc 27 de institute de cercetare naționale și mai multe centre de cercetare uh, din toată Europa. Cu toate acestea, nu mai suntem lideri în domeniul cercetării și tehnologiei. Am rămas în urmă din acest punct de vedere. zona de cercetare europeană, zona de inovare europeană, au rămas cu 10 ani în urmă. Trebuie să rezolvăm această problemă. Domnul Taylor. Um, just a couple of points. Doamna Taylor, um, dar câteva cuvinte. Um, am o observare, o observație și câteva întrebări, poate. Deci, traducerea nu mă ajută. În amendamentul pe care l-ați propus în legătură cu capitolul 2.2 alineatul 1, participarea, nu mi este foarte clar dacă e vorba de participare a statelor membre în proporții egale sau ă, participare proporțională. And the other point was... O altă întrebare se referă la anexa de la capitolul 1, alineatul 11, e vorba de un amidiat care vorbește despre investiții și angajamente pe termen lung din partea comunității de afaceri. V-aș întreba dacă credeți că este practic să menționăm acest lucru aici, pentru că știu că în domeniul științific există fundații care chiar dacă nu funcționează ca afaceri, pot furniza fonduri. Sau, Domnul Mezaros, vă rog. Köszönöm a kedves kollégáknak a hozzászólást. Mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute. Sunt de acord cu domnul Berlinger. Cele mai importante probleme, nu doar în domeniul cercetării și dezvoltării, se datorează une, unui prea puțin de Europa. Avem nevoie de uh, mai multă unitate pentru că suntem prea diversificați în activitățile noastre de cercetare în Europa și acest lucru costă mai mulți bani pentru că nu putem uh, folosi efectele de sinergie. Eu mi-am petrecut 30 de ani în cercetare și știu de mare este acest problemă. Chestiunea finanțării, metodologia gestionării acestui institut trebuie să uh, ducă la o mai bună conducere a acestui institut. Însă acest lucru nu trebuie să facă în așa fel încât să ne concentrăm pe asupra excelenței. Pentru că mulți consideră că excelența este doar ce este important pentru ei. Trebuie să uh, avem în vedere rezultate și pr- bune practici și poate că uneori trebuie să facem pași mici pentru a obține rezultatele cele mai bune. Așadar, cu mai mulți pași mărunți să atingem obiectivul nostru final. O colegă uh, pusese o întrebare vis-a-vis -vis de punctul 221. Cred că va trebui să analizăm această chestiune mai în detaliu. Poate că a apărut o greșeală acolo. Cred însă că ar trebui să includem statele membre mai mult în aceste activități, pentru că uh, Multe state membre nu participă la activitățile acestui institut pentru că sistemul este construit de așa natură încât activitatea ține cont doar de excelență și nu se ține cont de activitatea universităților în uh, mod corespunzător. Avem așadar nevoie de o participare cât mai activă din partea tuturor comunităților de cunoaștere și inovație. Poate că putem veni cu aceste observații pe calea amendamentelor. Stau, bineînțeles, la dispoziția colegilor pentru întrebări ulterioare. Domnul Masip mai dorea să intervină. A mie mi-a parețit... Mă scuzați. Mie mi s-a părut foarte important să văd câtă importanță acordă uh, domnul Mezaroș, Roș drepturilor uh, de proprietate intelectuală, care nu sunt tratate suficient de bine la ITRE. Eu știu care e părerea dumnealui și la alte rapoarte și vreau să-l susțin pe această cale. E tot ce vreau să spun, să-i dau dreptate. Foarte bine. Termenul de depunere a amendamentelor este 21 iunie și trecem acum la punctul 17, cadrul financiar multianual, are cuvântul raportoarea doamna Rod Berendt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prin raportările cu privire la statutul funcționarilor, am redactat mi s-a repartizat în același timp și acest aviz uh, pentru Comisia de Buget. Așadar, uh, avizul uh, Comisiei noastre pentru cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Conținutul avizului meu se referă la două puncte. În primul rând, uh, programul de justiție 2014-2020, pentru care este raportor uh, colegul și prietenul meu, domnul Luigi Berlinger, și la întreg titlul 5, care în cadrul financiar multianual se referă la cheltuielile administrative. În ceea ce privește programul de justiție 2014-2020, am uh, colaborat îndeaproape cu colegul Berlinger și am spus că cadrul uh, juridic european trebuie dezvoltat în continuare, că avem nevoie de o legislație uh, riguroasă și eficientă Uh, pentru a oferi tratament, un tratament egal pentru toți cetățenii în Europa. Am mai spus, așa cum se practică în, în această comisie, că Uniunea Europeană ar trebui să-și doteze programele cu uh, mijloace financiare suficiente și să se concentreze asupra acelor chestiuni care nu pot fi soluționate decât prin acțiuni comune. Am prezentat așadar aceste lucruri și am atras atenția asupra faptului că pentru a atinge aceste obiective solicit ca pentru programul de justiție 2014-2020 uh, dotarea financiară să fie majorată cu 5%. Și uh, poate și dacă colegul Berlinger are observații suplimentare în acest sens, i-aș fi recunoscător și dacă am uitat ceva, evident, uh, mai există posibilitatea amendamentelor. În ceea ce privește titlul 5, domeniul care, de fapt, se leagă foarte mult de statul funcționarilor, în uh, conformitate cu ceea ce am adoptat deja în acel raport, am uh, reluat și redat aici uh, conținutul politic aferent. Desigur că economisirea este o chestiune de la sine înțeleasă în momente de crize, dar trebuie să existe un echilibru între economiile realizate la nivelul administrației publice și o bună funcționare a acestei administrații și ca și în raportul cu privire la statul funcționarilor, am spus că suntem împotriva unei uh, metode de a opera astfel de reduceri uh, cu stropitoare, practic pentru toată lumea de acel uh, de același nivel, pentru că există nevoi și cerințe uh, diferite pentru diferitele servicii și agenții și instituții și de aceea potențialul de economisire trebuie prezentat de fiecare astfel de instituție sau agenție în sine, astfel încât uh, să nu le fie afectată bună funcționare. Am mai atras atenția asupra faptului că nu trebuie să uităm în niciun caz că deja în 2004 s-a efectuat deja o reformă majoră, reforma Kinoc, a statutului funcționarilor, care a dus deja la economii de 3 miliarde de euro, iar până în 2020 se mai prevăd uh, alte 5 miliarde de euro ca economii. Mă uit în jur din păcate, unii dintre colegii care se ocupă de această temă lipsesc astăzi. Am mai tras așadar atenția încă o dată asupra faptului că totalul cheltuielilor administrative ale UE reprezintă doar 5,8% din cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013, așa 5,8% și există colegi și colege care atât la televizor cât și <clears throat> la, în alte tipuri de presă uh, par a sugera că ar fi vorba de 60%, ceea ce nu este doar greșit, ci și uh, păgubos, pentru că creează o impresie complet greșită la nivelul opiniei publice a ceea ce facem noi cu banii. Și repet, încă o dată, este vorba de 5,8% din cadrul financiar multianual și uh, pentru colegii care doresc să discute aceste chestiuni și acasă, e vorba aici de 1% din venitul național brut al Uniunii Europene. Așadar, nu este mult uh, ceea ce avem noi nevoie pentru întreaga funcționare a acestui aparat al Uniunii Europene. Dacă ne uităm la cheltuielile administrative ale statelor uh, membre, veți constata cu mare surprindere, poate, că este vorba de un multiplu al acestei sume. Așadar, Uh, uh, acei colegi uh, care spun la televizor uh, <clears throat> că Uniunea Europeană predică ceva, dar face cu totul altceva, au, greșesc. Pentru că în statele membre, de fapt, se predică acest lucru. Atunci când Uh, și reiese clar acest lucru dacă ne uităm la creșterea salariilor funcționarilor publici din statele membre în ultimii ani. Se impune să mai spun încă o dată că în cazul programului financiar multianual vorbim de o perioadă care vizează anii 2014-2020, așadar o perioadă în viitor și ar fi greșit să Uh, ne îngrădim posibilitățile prea mult de pe acum deja și uh, sper că cu toții uh, putem spera că situația economică din statele membre se va îmbunătăți în următorii ani, așa cum s-a întâmplat și în țara mea. Apoi am mai atras pe final atenția încă o dată asupra faptului că Uniunea Europeană acum, într-o perioadă dificilă, trebuie mai mult decât niciodată să creeze un serviciu public calificat cu profesioniști uh, multilingv care să-și recruteze personalul din cât mai multe zone geografice și să țină cont, desigur, și de un echilibru de gen corespunzător. Am mai spus, de asemenea, că mă opun tuturor măsurilor care limitează drepturile funcționarilor care Uh, aduc atingere principiului justiției sociale sau principiilor generale de drept ale Uniunii și că consider că bună funcționare a administrației UE reprezintă o, un bun uh, superior pentru toată lumea. Sper că am inclus în avizul meu uh, dezbaterea din această comisie, precum și uh, ideile pe care le-am dezbătut împreună cu raportorii din umbră. Știu că raportorii din umbră sunt, vor fi aceiași ca și în cazul statutului funcționarilor, astfel încât uh, mă pot baza pe expertiza lor, dar și uh, pot spera într-o bună colaborare cu doamna Lichtenberg, domnul Speroni, domnul Calarca și alții. Domnule președinte, pentru un aviz atât de scurt a fost o prezentare destul de lungă, poate și cu un accent emoțional și sper că vom reuși să colaborăm la fel de eficient ca și în cazul pachetului legislativ trecut. Mulțumesc foarte mult, domnule Baldasar, aveți cuvântul. Eu, relator, relatore ombra. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt uh, un raportor din umbră și voi fi foarte succint. Sunt de acord cu abordarea pe care o are doamna Rodberend la acest aviz. Și eu cred că nu e suficient să faci legi, să legiuiești. E nevoie de un adevărat spațiu de justiție în Uniunea Europeană și pentru asta e nevoie de niște resurse. De asemenea, cred că ar trebui să avem fonduri pentru pregătirea judecătorească și pentru a consolida cooperarea în domeniul civil și penal. Deci aici ar trebui să ținem pasul cu integrarea europeană. Deci noi ne dorim o mai mare integrare atunci când vorbim de piață, de legislație și așa mai departe. Dacă într-adevăr e adevărat, atunci trebuie să-i pregătim, să-i formăm pe judecători, pe procurori, pe magistrați, pentru ca toți eh, să fie bine informați. De asemenea, în ceea ce privește simplificarea și reducerea poverii administrative, sunt de acord, mai ales când ne gândim la IMM-uri și la povara administrativă de pe umerilor. De aceea trebuie să promovăm o legislație adecvată cu programe specifice care să înleznească atât accesul cât și uh, punerea în aplicare a achiului comunitar de către IMM-uri. Mai există un alt aspect foarte important care se referă la administrație și la costurile administrației. Sunt de acord cu abordarea doamnei raportor în legătură cu statutul funcționarilor și aș vrea să știu ce crede și Consiliul despre asta, deoarece ar trebui să vedem ce cifre putem propune. Deocamdată tot ce avem uh, sunt niște zvonuri vehiculate care nu ne, ne, care nu ne liniștesc din potrivă, dar nu avem niște cifre concrete. De asemenea, să nu uităm că am adoptat uh, decizii și măsuri uh, între timp sau uh, adoptat de asemenea foarte multe reduceri sau au făcut reduceri în ceea ce privește pensiile, pensionarea anticipată, programul de muncă. Deci s-au adoptat o serie întreagă de măsuri pentru a adapta statutul funcționarilor la vremurile actuale de criză. Însă e drept că avem nevoie de funcționari loiali și excelenți dacă vrem să depășim această criză. Dagmar vorbea despre costurile funcției publice. Bine, costurile nu depășesc 3% din bugetul Uniunii Europene. Cu banii pe care îi plătim pe 55.000 de funcționari, deci mai mult sau mai puțin, deci asta e suma, e practic e un număr echivalent cu cel al funcționarilor din Paris, deci din Franța doar. Și noi vorbim aici de o administrație care e în slujba a 500 de mii de cetățeni europeni, 500 de milioane, mă scuzați. Deci e vorba de funcționarii care sunt în slujba întregii Uniuni Europene. Deci ar trebui să ne dăm seama că avem nevoie de funcționari excelenți, extrem de bine pregătiți, însă pe de altă parte trebuie să facem față și situației economice care este foarte grea. Însă Asta s-a văzut deja, e tot ce am avut de spus deocamdată și ulterior voi transmite în scris alte observații. Domnul Berlinger, în primul rând vreau să-i mulțumesc colegei pentru munca făcută. Aș vrea să sprijin poziția pe care o are dumneai. ei. Ne prezintă un aviz privind uh, o temă generală care se referă la cadrul financiar, financiar multianual. Programul uh, la care sunt, uh, suntem răspunzători se referă doar la justiție, deci competențe care țin de uh, juri Programul prezentat de doamna Dagmar Rodberend berend se referă la un program specific uh, comisiei noastre, spuneam. E vorba de o perioadă de șapte ani, e un program strategic din punct de vedere financiar. Și cred că avem nevoie de o anumită disponibilitate mentală, asta peste tot în Parlamentul European și sper că asta să se uh, oglindească și în avizul uh, lui Dagmar. Deci trebuie să avem aici o configurație a ceea ce se va întâmpla în următorii șapte ani. E vorba aici de un drum pe care o luăm încet, încet, uh, respectând subsidiaritatea, respectând tradițiile statelor membre. Asta e drept, însă să nu uităm că acum ar trebui să o luăm puțin mai repede, să apăsăm puțin pe accelerator. Avem nevoie de Europa în toate domeniile. Dacă nu vom mai avea suficientă uniune, unii dintre noi ne vom afla chiar pe buza unei prăpăstii care se adâncește din ce în ce mai mult. Deci nu am trăit uh, clipe la fel de uh, dramatice și tragice ca cele actuale. Și uneori se pare că nu ne dăm seama de cât de gravă e situația. De aceea tot ceea ce este un obstacol trebuie înlăturat. S-a dat un exemplu acum câteva minute. Pe o piață internă în care avem 26 de sisteme de justiție, e clar că nu trebuie să eliminăm justiția, însă în același timp ar trebui să scăpăm de obstacolele care practic sufocă piața internă. Deci trebuie să fim mai realiști, însă trebuie să acționăm mai rapid. Asta Uh, rețin eu din cuvintele lui Dagmar. Și ea ne-a mai spus încă un lucru cu mare dreptate. Ne-a spus că se vorbește în general foarte rău de birocrația europeană. O parte din opinia publică are această percepție, însă e o perspectivă dezechilibrată. Rafael a vorbit de primăria Parisului. Dacă mă gândesc eu la vreo regiune, de exemplu, din Italia, dau seama că acolo sunt cheltuieli administrative mult mai ridicate decât la nivelul întregii administrații publice europene. Deci să păstrăm proporțiile și realismul. Avem nevoie de o administrație europeană funcțională. Și înainte să denigrăm această administrație, ar trebui să ne dăm seama că pentru a avea o Uniune mai puternică e nevoie și de o administrație mai puternică. Comisia noastră, deci își dorește asta, însă Comisia Europeană a venit aici un vicepreședinte al Comisiei și ne-a spus că noi suntem niște teoreticieni, abstracții ai administrației uh, europene, niște vizionari și că noi nu avem concretețea pe care o au ei. Însă nu e adevărat. Eu cred că ar trebui să, să fim luați mult mai în, uh, mult mai în serios. Doamna Wikstrom are cuvântul. Oj, mikrofonen var inte på, jag ber om ursäkt. Tack till dig Dagmar, som en gång till... uitasem să deschid uh, microfonul. Mulțumesc uh, domnului Dagmar. Este o problemă foarte importantă și complexă pentru Europa, pentru viitorul continentului. Pentru cei care cunosc Vechiul Testament, știți că atunci când uh, după uh, cei șapte ani de foamete vor veni și șapte ani uh, buni, fertili. Poate nu întâmplător avem și noi un ciclu de șapte ani pentru cadrul financiar multianual. Trebuie să ne asigurăm că avem o administrație modernă, uh, adaptată cerințelor secolului 21. Și am mai adoptat și regulamente privind uh, Uh, reglementele funcțion- de funcționare, reglementele funcționarilor și acestea au fost uh, bine echilibrate și cred că și textul la care lucrăm acum va trece prin același uh, proces, vom depăși impasul. Teritorialitatea este într-adevăr o problemă centrală și trebuie să scăpăm de aceste obstacole care împiedică o viziune comună. Avem nevoie de o perspectivă paneuropeană și de aceea trebuie să ne asigurăm că această viziune se transpune și la nivelul administrației. Sunt uh, sigură că vom lucra bine împreună. Mulțumesc. Dankeschön. Frist Mulțumesc. Termen de depunere a amendamentelor sau Dagmar? Nu. Așadar există un mare consens în sală. Termenul de depunere a amendamentelor este 4 iulie. Apoi punctele 5, 6 și 7 care vizează uh, toate uh, uh, programul Orizont 2020, raportor domnul Boris. Przewodniczący, są to trzy opinie. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba practic de trei proiecte care trebuie pusă în aplicare în cadrul strategiei Orizont 2020. Comisia noastră se concentrează mai ales pe problemele etice. Am să încep cu prima propunere care se referă la Comunitatea Europeană a Atomului pe baza articolului 7 din Tratatul Euratom. Vorbim despre un pachet pe 5 ani. Articolul 7 nu specifică rolul Parlamentului European în ceea ce privește programele de, de cercetare, dar Consiliul ne-a abordat și ne-a cerut să ne dăm avizul pe această problemă. Noi ne-am concentrat mai ales pe siguranța producerii energiei nucleare și pe siguranța stocării acestui tip de energie. Din acest punct de vedere, regulamentul Consiliului întrunește toate condițiile în ceea ce privește aspectele etice și de securitate în ceea ce privește energia atomică. De aceea vă cer să aprobăm uh, acest document fără amendamente. Asta ar fi în legătură cu primul uh, pachet. Al doilea a doua propunere se referă la decizia Consiliului care înființează programe specifice în cadrul uh, Orizont 2020. E vorba de excelența științifică, uh, leadership-ul în industrie și răspunderea socială. Nu în ultimul rând și uh, cercetarea privind sursele de energie regenerabile sau uh, producerea de energie în afara domeniului nuclear. Aici ne ocupăm tot de uh, chestiunile ce țin de etică și vă propun să aprobăm propunerea fără amendamente. A treia propunere se referă la regulamentul uh, Parlamentului European privind uh, programul Orizont 2020. În uh, precedentul program cadru, al șaptelea, am adoptat un compromis prin care Comisia Europeană își lua angajamentul să nu depună sau să aprobe proiecte care se referă la distrugerea embrionilor umani. Atunci când am discutat al șaptelea program cadru, aceasta era problema cea mai controversată. Cercetarea care ar fi implicat uh, celulele stem sau uh, folosirea embrionilor umani. Acum trebuie să ținem cont de faptul că până acum nu am avut uh, niciun fel de experiență în domeniul finanțării acestui gen de programe. După cum știți, Curtea Europeană de Justiție a emis o judecată referitoare la plângerile Greenpeace, cazul ce 3410 care cerea să se refuze finanțarea proiectelor de cercetare ce implică embrioni umani. Deci dacă astăzi noi decidem să alocăm fonduri europene pentru proiecte care implică folosirea de embrioni umani, acestea ar fi excluse de la brevetare. Deci, Iată un argument, primul și cel mai important argument care justifi, ar justifica decizia noastră de a aproba un amendament prin care Parlamentul European să refuze, să spună nu finanțării din fonduri europene a cercetării care implică folosirea de embrioni umani dezvoltați din celule STEM. Cred că problema este și mai complicată de atât, pentru că avem de a face cu un număr de regimuri uh, juridice. Dacă astăzi decidem să spunem da acestui tip de cercetare, ținând cont de seama că nu s-ar putea obține brevete, am discrimina un grup de țări și un număr mare de potențial beneficiari ai uh, acestei cercetări, pentru că în anumite state membre cercetarea uh, care utilizează embrioni uh, umani sau celule STEM este interzisă și uneori chiar este pedepsită prin codul penal. Deci, ținând cont de faptul că avem mai multe regimuri juridice, cel mai Înțelept ar fi să spunem nu acestui tip de cercetare. Asta nu înseamnă că statele membre individuale nu pot aloca din fonduri proprii finanțare pentru acest tip de cercetare. Este un argument foarte important pe care vreau să-l subliniez. Și mai este ceva legat de rezultatele cercetării, pentru că cercetarea care utilizează embrioni umani sau celule STEM nu a obținut niciun rezultat spectaculos până acum, în timp ce cercetarea alternativă care utilizează celule somatice, de exemplu celule stem care sunt uh, recoltate la nașterea unui copil, cred că acest tip de cercetare alternativă ne mai poate da speranțe. Deci, embrionii dezvoltați din celule STEM nu sunt singura uh, opțiune. Ținând cont de toate acestea, aș vrea să vă rog să țineți cont de amendamentele depuse și uh, să țineți cont de ceea ce am convenit cu Comisia în legătură cu al șaptelea program cadru dar și de sentința Curții Europene de Justiție. Vrem să subliniem de asemenea faptul că această cercetare nu a avut uh, încă rezultate spectaculoase. Dacă spunem da finanțării acestui tip de cercetare, și vă reamintesc încă o dată că Curtea a spus că demnitatea umană stă la baza uh, judecății sale, Ținând deci cont de toate aceste lucruri, cred că amendamentul, amendamentele depuse ar trebui adoptate, pentru că miza, până la urmă, este o componentă destul de mare a programului Orizont 2020. Ați primit, sper, cu toții copii ale amendamentului, așa că vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vielen herzlichen Dank. Jetzt habe ich zunächst Mulțumesc. Are cuvântul în Bușoi și apoi domnul Bellinger. President, I would be very brief. I'd like to... Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte concis. Mulțumesc raportorului pentru opiniile sale. Am să mă refer la celulele STEM acum. Sunt conștient de faptul că problema celulelor STEM este controversată și legislația este diversă de la un stat membru la altul. Sunt de acord cu raportorul că nu ar trebui să existe armonizare și legislațiile naționale ar trebui respectate în cadrul programului Orizont 2020. Însă, abordarea din uh, proiectul de aviz și amendamentul 8 este cam conservator în raport cu celulele STEM, altele decât cele provenind uh, din celulele embrionice. Cercetarea este foarte importantă în domeniul medical, mai ales al medicinei regenerative și de aceea trebuie sprijinită pe deplin cercetarea uh, celulelor STEM altele decât cele embrionice. Salut uh, punctul de vedere al uh, raportorului care cere finanțarea cercetării care implică celule STEM provenind din alte surse. Acest uh, lucru ar înlătura preocupările de natură etică. Colegul Berlinger acum. E, e contento că noi discutăm în comisie Eu sunt foarte mulțumit că discutăm în această comisie un aviz ce ține de programul uh, Orizont 2020 pentru că asta înseamnă că jucăm și noi un rol în uh, finanțarea cercetării europene. Acesta va fi al treilea mare bloc al finanțării europene după agricultură și politica de coeziune. asta contrar credinței uh, existente în anumite state membre uh, că nu finanțăm uh, cercetarea. Aș vrea să-l felicit pe colegul Madurel de la Comisia ITRE, care a venit cu un raport minunat în ceea ce privește regulamentul Orizont 2020. Finanțarea a crescut de la 80 la 100 de miliarde și nu putem decât să fim de acord cu această creștere deși au existat niște fricțiuni cu Consiliul atunci când s-a discutat despre consolidarea bugetului pentru cercetare în Europa. Această sumă foarte consistentă trebuie salutată, însă ea nu reprezintă decât 5% din cheltuielile europene pentru cercetare pe care le uh, fac uh, diversele state membre. În general, nu sunt de acord cu propunerea raportorului. Aceasta afectează toate sectoarele medicale în care cercetarea ar putea avea efecte pozitive. Asta este opinia mea și aș vrea să păstrăm cercetarea pe celule STEM, fie că sunt de natură embrionică sau nu. Există două școli de gândire, am văzut, uh, e vorba de celule STEM provenind de la oameni sau nu. Dezbaterea ar putea să ducă la o divizare și eu, deși respect argumentele de natură etică, trebuie să vă spun că regulamentul Orizont 2020 uh, nu uh, sau ar putea fi uh, afectat de această divizare. S-a mai vorbit și în plenară despre acest lucru în urmă cu câteva săptămâni. Și până la urmă, în acest amendament, mm, argumentele propuse ar putea să ne divizeze în această dezbatere privind uh, cercetarea. Eu cred totuși că sănătatea este o componentă mult mai importantă în cadrul Orizont 2020 și trebuie să subliniem acest lucru. ce se întâmplă din punct de vedere uh, juridic cu cercetarea. Haideți să lăsăm puțin aspectele tehnice, să vedem care sunt aspectele juridice. Timp de 400 de ani Europa a fost în fruntea cercetării și acum rămânem în urmă. Poate tocmai pentru că ne concentrăm prea mult pe chestiuni periferice. Mulțumesc că nu mai sunt alte solicitări de intervenție. Dacă domnul Boris mai dorește să adauge ceva. Moim colegom za uwagi. Mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Vreau să completez declarația anterioară. După cum știți, pentru prima dată în propunerea pentru Orizont 2020 există posibilitatea de a finanța cercetare în domeniul științelor sociale și umaniste. E prima dată când se întâmplă acest lucru și de aceea am depus uh, eu însumi un amendament care propune să se permită finanțarea cercetării de natură juridică, cercetării legislative în Europa. Cred că e un lucru bun, pentru că pe lângă științele sociale sau uh, umaniste, aspectele juridice științele juridice lipsau. Și e important să figureze în acest program, pentru că Orizont 2020 ar putea fi un instrument foarte util pentru finanțarea cercetării dreptului european. Am să revin cu argumente în sprijinul acestei afirmații. Sunt de acord că Orizont 2020, că acest program este crucial și foarte amplu, de asemenea, ca uh, sferă de aplicare, dar avizul meu se referă numai la o singură problemă controversată care țin de diferențe în abordarea etică. Trebuie să ne spunem părerea, pentru că suntem uh, comisia juridică și nicio altă, niciun alt domeniu nu a fost atât de controversat. De aceea am fost obligat să subliniez acest lucru în avizul meu. Voi sublinia din nou că în cadrul programului cadru numărul 7 s-a stabilit în felul următor. Celulele embrionice cercetarea folosind celule umane a fost excluse de la finanțare. Acum ne aflăm într-un, într-o nouă realitate juridică după decizia curții care exclude acest tip de cercetare de la uh, obținerea de brevete. Așa că se schimbă situația. În plus, subliniez promovarea cercetării alternative, de exemplu cu sânge recoltat din cordonul ombilical. Aici să nu uităm, e vorba de cercetare finanțată din fonduri europene. Și, repet, finanțarea cercetării ce utilizează celule stem embrionice poate fi finanțată cu condiția ca aceste fonduri să provină din bugetele naționale. Asta este realitatea juridică în care trăim după decizia curții. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul de depunere al amendamentelor este 27 iunie și trecem acum la vot și începem cu raportul doamnei Stein cu privire la utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Mai e nevoie de observații uh, prealabile. Secretariatul mi uh, mi-atrage atenția totuși să facem mai întâi un test pentru ca să nu avem surprize la votare. Așadar, facem un test și vă rog să apăsați pe butonul pe care doriți. Thank you. So So not have. Why have you got 21? 20, that's fine. That's fine. Good. Yeah, that's. That's fine. Yeah, 20. 20. Yeah, 20. So we have Avem Așadar, 20 de voturi și sunt și corespunzător uh, repartizate pe grupurile politice. Nimeni nu este reprezentat disproporționat. Foarte bine, trecem la vot. Raportul TAIN este vorba de regulament. E vorba de amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se decide ca atare. Trecem la amendamentul 33 a domnului Bodu. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 34 a domnului Bodu. Bodu, îmi cer scuze. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, se adoptă. 38 a domnului Regner pentru, împotrivă, abții, se respinge. 39 pentru, pentru împotrivă, se respinge. 42 a doamnei Regner pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, se respinge. 6 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. 47 domnului Paxas pentru, împotrivă, se adoptă. 48 34 a fost adoptat, așa de nu-l mai tratăm. 49 a doamnei Regner pentru, împotrivă, se respinge. 50 a doamnei Regner pentru, împotrivă, se respinge. 7 a raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. 51 a doamnei Regner pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi 52 a domnului Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. 53 Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. 8 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. 9 raport, din partea raportoarei pentru împotrivă se adoptă. 10 al raportoarei pentru împotrivă se adoptă. 11 al raportoarei pentru împotrivă se adoptă. 12 pentru împotrivă se adoptă. 13 pentru împotrivă se adoptă. 14 al raportoarei pentru împotrivă, se adoptă. 54, domnul Bodu pentru. Vă rog să ridicați mâna cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 15 din partea raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă 18 pentru. Împotrivă. Se adoptă 19 pentru. Împotrivă. Se adoptă 20 pentru. Împotrivă. Se adoptă 21 pentru. Împotrivă. Se adoptă 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă 2 pentru, împotrivă, se adoptă 3 pentru, împotrivă, se adoptă 4 pentru, împotrivă, se adoptă 5 pentru, împotrivă, se adoptă 22 bodu pentru, împotrivă, se adoptă. 23 Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. 24 Bodu cu amendament oral pentru, împotrivă, se adoptă. Se adoptă 25 Bodu pentru, împotrivă, se adoptă 26 Bodu pentru, împotrivă, se adoptă 27 Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. 28 Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. Avizul întreg pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așadar, vă rog să reluăm uh, votul final sub formă electronică. Deci poate fiecare să apese cum dorește. Acum suntem 21-22, uh, văd că în sală. Ja, wir haben nur 21 abgegebene Stimmen. 21 de voturi exprimate. 22 cards, but just 21 vote. 21 de voturi, dar 22 de cartele. Only free liberals that can vote. That's the reason. Okay. Okay. Doar uh, trei din partea liberalilor au dreptul să voteze. That's okay now, so we can result. Ready? Again voting? Also nochmal. Reluăm votul. A existat o problemă tehnică. Nun. 13 dafür. 13 pentru, 8 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Așadar și felicitări raportoare. Trecem acum la cea de-a doua propunere a doamnei Tain. Este vorba de directivă uh, la aceeași temă. Amendamentul 8 din partea domnului Bodu. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 12 al domnului Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13 al doamnei Regner pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 14 Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. 15 Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. 16 Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. 17 Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. 18 Regner pentru, împotrivă, se respinge. 4 de al raportoarei pentru, vă rog să ridicați mâna, împotrivă, se adoptă. 5 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă 6 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă 7 Paxas pentru, împotrivă, se adoptă 1 raportoarea pentru, împotrivă, se adoptă 2 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă 3 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum întregul aviz Votăm electronic. Ca și la ultima votare, 13 pentru, 8 împotrivă, nicio abținere. Felicitări încă o dată raportoare. Trecem acum la tema sol. Din partea secretariatului mi se semnalează, dar nu știu dacă e corect, de aceea îl întreb pe domnul raportor, putem vota în bloc? Nu, din păcate. Atunci, articolul 1, amendamentul 18 al raportorului. Pentru, împotrivă, se adoptă. 19, pentru, împotrivă, se adoptă. 68, bușoi, pentru, împotrivă, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, se respinge. 75 pentru, împotrivă, se respinge. 23 pentru, împotrivă, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, se respinge. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, se respinge. 30 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 33 pentru, împotrivă, se respinge. 34 pentru, împotrivă, se respinge. 35 pentru, împotrivă, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9, ba. La mine apar 84 retras, spune președintele. Urmează 9. Deci, compromisul 9. Pentru, împotrivă, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 55 pentru, 55 încă o dată pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compresul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Compresul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la considerente. 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 3 pentru, împotrivă se adoptă 4 pentru, împotrivă se adoptă 5 pentru, împotrivă se adoptă 6 pentru, împotrivă se adoptă 61 pentru, împotrivă se adoptă 7 pentru, împotrivă se adoptă 8 pentru, împotrivă se adoptă 9 pentru, împotrivă se adoptă. 62 bușoi pentru, împotrivă se respinge 10 pentru, împotrivă se adoptă 63 pentru, împotrivă se adoptă 11 pentru, împotrivă se adoptă compromisul 12 pentru, împotrivă se adoptă 13 pentru, împotrivă se adoptă, 14 pentru, împotrivă se adoptă, compromisul 15 pentru, împotrivă se adoptă, compromisul 1 pentru, împotrivă se adoptă, compromisul 2 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă se adoptă, 98 pentru, împotrivă se adoptă 99 pentru, împotrivă se adoptă 100 pentru, împotrivă se adoptă. Și acum vot final, din nou electronic. S-a deschis votul. einundzwanzig dafür 21 pentru, niciun vot negativ, nicio abținere. Felicitări, domnule raportor. Trecem acum la raportul Bușoi. E vorba de sal, nu de sol și aici putem trece direct la vot. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă 15 pentru, împotrivă, se adoptă 83 nu mai e cazul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, mai e caduc. Retrag 84, 85 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, se respinge. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă se adoptă. 95 pentru, împotrivă se respinge. 13, compresul 13 pentru, împotrivă se adoptă. 30 pentru, împotrivă se adoptă. 28, spune președintele, și se corectează. 98 pentru, împotrivă se respinge. 31 pentru. Împotrivă se adoptă. 32 pentru. Împotrivă se adoptă. 33 pentru. Împotrivă se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă se adoptă. Compromisul 15 pentru. Împotrivă se adoptă. 36 pentru împotrivă se adoptă 101 pentru, împotrivă se adoptă 102 pentru, împotrivă se adoptă 104 pentru, împotrivă se respinge 103 pentru, împotrivă încă o dată la da, 103 pentru, împotrivă se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 107 Regner pentru, împotrivă, se respinge. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. 42 cu amendament oral pentru, împotrivă, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, se adoptă. 108 se spune că e acoperit, dar votăm 108 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, se respinge 113 pentru, împotrivă, se respinge 114 pentru, împotrivă, se respinge 44 pentru, împotrivă, se adoptă 115 pentru, împotrivă, se respinge 116 pentru, împotrivă, se respinge 117 pentru, împotrivă, se respinge 118 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, se adoptă. 46 pentru, e bună întrebarea. Am adoptat 107, nu. Am respins, așadar, 46 pentru, împotrivă, se adoptă. 123 pentru, împotrivă se adoptă. 47 pentru, împotrivă se adoptă. Ba nu, pentru că am adoptat 123. 47, 121 nu trebuie votate, nici 122. Compromisul 18 atunci pentru, împotrivă se adoptă. 126 pentru, împotrivă, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, se respinge. 49 pentru, împotrivă, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 64 împotrivă, se respinge. 65 pentru, împotrivă, se respinge. 66 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 72 McCarthy pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă se adoptă 10 pentru, împotrivă se adoptă 11 pentru, împotrivă se adoptă 77 pentru, împotrivă se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă se adoptă. Acum devine interesant să văd ce scrie aici. Partea a doua, amendamentului 3, mai trebuie votată de pe pagină. Cine este pentru a doua parte a amendamentului 3, vă rog să ridice mâna. Împotrivă, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, se adoptă. Avizul per ansamblu, vot electronic din nou. 21 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot negativ. Felicitări, domnule raportor. Trecem la raportul Lichtenberger cu privire la gazele de șist și petrolul de șist. Să începem cu compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3, pro pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 6 Mezaroș pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, se respinge. 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi 15 pentru, împotrivă, se respinge, 16 pentru, împotrivă, se adoptă, vot final și de această dată vot electronic. Auch hier 21. Și aici 21 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot negativ. Felicitări doamnei raportor. Revenim încă o dată la doamna raportor Lichtenberger. Este vorba de data asta de bugetul general, mandatul pentru exercițiul financiar 2013. Cred că putem proceda foarte simplu. E vorba de două voturi. Uh, Uh, mandatul pentru prima parte și pentru a doua parte, dar cred că putem vota o dată. Cine este pentru ambele uh, mandate? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă așadar mandatul. Felicitări doamnei raportor. Mai avem două uh, teme juridice odată cu privire la achiul Schengen, nu chestiunea care a suscitat foarte mult uh, interes în ultimele zile, ci o solicitare din partea Comisiei Libe. Are cuvântul raportorul domnul Axel Foss. Mulțumesc. Ne ducem aminte că săptămâna trecută am adus critici uh, foarte masive Consiliului pentru că am considerat că modul în care uh, procedează contravine metodei comunitare. Acum, în ceea ce privește solicitarea Comisiei Libe, se referă la formularea textului așa cum a fost adoptat în Comisia Libe, de aceea situația de aici este ușor diferită și mă refer la motivele formale. În ceea ce privește raportul Coelio, Comisia prezentase o propunere care se baza pe articolul 77.2e și propunerea a fost dezbătută și în liber raportorul a comunicat o modificare a temeiului juridic și anume 77.2 uh, coroborat cu articolul 74 al tratatului. Astfel, uh, propunerea comisiei a fost atât de mult modificată de uh, Comisia Libe, încât temeiul uh, singur de, al um, articolul 77.2 nu mai era suficient, lucru confirmat și de serviciile juridice ale Parlamentului. 77.2 conferă Parlamentul competențe în ceea ce privește Schengen, 74 măsuri în ceea ce privește coordonarea și colaborarea. S-a constatat că uh, Procedura legislativă ordinară are prioritate, de aceea și propunerea și concluzia ca prin uh, raportul LIBE propunerea a fost uh, completată cu chestiuni care țin de colaborarea în domeniul justiție, ceea ce justifică uh, includerea articolului 74 ca temei juridic. Așadar, temei juridic devine articolul 77 alineatul 2, coroborat cu articolul 74 a tratatului. Aveți observații? Văd că nu este cazul, putem adopta această propunere și încă un astfel de caz în ceea ce privește raportul Papa Nicolau și de această dată domnul Fost are cuvântul. Da, mulțumesc. Aici este vorba de modificarea codul frontierului Schengen care își dorește să aducă mai multă claritate în ceea ce privește soluțiile practice și respectiv problemele care au apărut în trecut. Articolul 77, aliniatele 1 și 2 au fost propuse de Comisia ca temei juridic. Comisia competentă pe, te, competentă pe fond uh, tot libe a solicitat să se utilizeze doar 77 aliniatul 2 ca temei juridic, dat fiind faptul că 77.1 prevede doar că UE uh, urmează să dezvolte politici și nu constituie temei juridic în sine și de aceea propunerea este de a utiliza 77 aliniatul 2 ca unic temei juridic. Mulțumesc, dacă este observație aici, văd că nu este cazul, atunci uh, se decide ca atare. Acum avem o mică problemă tehnică din motive de timp, a sosit și domnul ministru. De fapt, ar fi trebuit să mai discutăm uh, chestiunile uh, rămase de ieri. Există probleme dacă facem acest lucru după discuția cu domnul ministru, pentru că voturile noastre au durat mai mult. Bun, atunci vom discuta mai întâi cu domnul ministru și apoi uh, vom trece în ședință în spatele ușilor închise și vom trata chestiunea rămasă în discuție. Domnule ministru, vă rog. Oh, Dann darf ich ganz herzlich in unserer Mitte den Herrn Justizminister. În primul rând aș vrea să îi urez bun venit ministrului de justiție danez, care ne va vorbi despre președinția daneză și despre evaluarea acesteia. Domnul Morten Botko uh, va lua cuvântul imediat. Aveți cuvântul. Tak for invitationen til at møde. Jeg er meget glad for den lejlighed øh, til en øh, afsluttende debat om de meget vigtige voi vorbi uh, în limba daneză, însă din păcate se pare că limba daneză nu a fost prevăzută la reuniunea de astăzi.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 Trebuie să rezolvăm problemele legate de interpretare, însă v-aș sugera să continuăm voturile noastre. Putem face asta, domnule președinte? Da, bine. Exact das, was ich gerade mit dem Herrn Minister abgeklärt habe. Wir kümmern uns jetzt da. Da, și eu la asta mă gândeam. Tocmai am spus domnului ministru că vom continua. A, ni s-a spus că nu ni se pot trimite interpreți care să lucreze din limba daneză. A, interpreții spun că se va soluționa problema. A, deci vom avea interpretare din limba daneză, deci între timp vom uh, lucra cu ușile închise, deci până atunci vom avea și, dispo și uh, interpretarea în limba daneză. Le mulțumesc interpreților pentru flexibilitate. Gut, dann machen wir jetzt ein Kamerameeting und dann darf ich jetzt bitten, die, den Webstream. Bun, atunci noi vom continua ședința noastră în spatele ușilor închise. Deci vă rog să întrerupeți uh, transmisia internet. E regula pentru ședința cu ușile închise. De asemenea, îi rog pe toți cei care nu au dreptul să participe la ședința cu ușile închise să, par- să plece. Așteptăm puțin.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 machen das jetzt. Davis. They have, they have Danish in one direction. Yes. The other direction will be done by an interpreter just sitting behind you. Okay? So, dann darf ich die Sitzung wieder. Bun, atunci reiau uh, ședința. Salut uh, călduros pe domnul ministru al Justiției Morten Boțcov. Um, cer scuze încă o dată pentru problemele tehnice care vizează interpretarea uh, cu daneză. Chiar dacă în cabine uh, interpretarea se face într-o singură direcție, veți beneficia de un interpret care va sta în spatele dumneavoastră și vă va comunica uh, dezbaterea noastră. Din păcate, altă soluție tehnică nu a fost posibilă. Dau direct cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi. Încă o dată aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați făcut această invitație de a veni în fața Comisiei pentru Afaceri Juridice. E o adevărată plăcere să pot veni să asist la această dezbatere finală la sfârșitul președinției noastre, deoarece am colaborat foarte strâns în timpul acestui mandat în cadrul Consiliului uh, JAI. În ultimele luni am avut o agendă foarte încărcată, uneori chiar și uh, uh, turbulentă, pot să zic, și mă bucur că am ajuns totuși la rezultate bune datorită unor negocieri extrem de constructive. E drept, am ajuns împreună la aceste rezultate pozitive și acum aș vrea să intru în detalii. În primul rând, ar vrea să insist asupra revizuirii regulamentului Bruxelles 1. A fost una din prioritățile uh, noastre în ceea ce privește cooperarea civilă. Acest regulament e extrem de important pentru cetățenii europeni, dar și pentru întreprinderile europene și ar trebui să permită consolidarea liberei circulații și astfel ar avea de câștigat și piața uh, unică, piața internă. E importantă această piață internă dacă vrem creștere economică și dacă vrem să funcționăm cu niște reguli europene care să le permită întreprinderilor și cetățenilor să-și uh, vadă drepturile respectate. De exemplu, dacă o întreprindere încheie un acord într-o altă țară, diferitele măsuri și reguli pot fi puse în aplicare mult mai ușor. Negocierile au fost îndelungate, au existat foarte multe aspecte tehnice, de exemplu, atunci când a fost vorba de extinderea competențelor din regulament persoanelor care aveau domiciliul în afara Uniunii Europene. Și o adevărată plăcere să vă spun că la Consiliul de la jumătatea lunii iunie am ajuns la o înțelegere. Sunt de asemenea foarte fericit că am ajuns la un acord referitor la chestiunile cele mai importante din această propunere. Și asta e foarte însemnat, deoarece Consiliul și Parlamentul aveau o abordare destul de apropiată. Și țin cu această ocazie să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă de care ați dat dovadă. Trebuie să vă spun că noi, președinția daneză, am acordat o mare importanță dialogului cu Parlamentul European, printre altele și la reuniunile informale de la trialog. Eu sper că vom putea să ne continuăm dezbaterile, că vom putea trece la propunerea următoare și că vom putea ajunge la un acord în prima lectură în legătură cu acest act juridic important. Un alt rezultat important, noile dispoziții privind uh, dreptul maritim au fost adoptate la Consiliu în luna mai și prin aceste noi dispoziții putem simplifica în mod considerabil aspectele transfrontaliere. Astfel vom putea reduce costurile legate de uh, astfel de activități. Să nu uităm de asemenea că uneori cetățenii europeni se află în situații foarte dificile. De exemplu, din cauza unui deces și prin noile dispoziții nu vor mai uh, exista deci uh, probleme. E un regulament foarte important pentru cetățenii Uniunii Europene. În ceea ce privește acordul privind moștenirile, nu a fost deloc ușor, deoarece legislația în domeniul deceselor e foarte complicată, există prevederi foarte diferite de la un stat la altul și mă bucur că dumneavoastră ați dat dovadă de capacitatea de a ajunge la un compromis. Și în numele președinției daneze vreau să vă mulțumesc pentru excelenta cooperare și aș vrea să vă spun că avem cu toții motive Uh, de a ne mândri. Un alt dosar care nu a fost deloc ușor. E vorba de propunerea în ceea ce privește drepturile de achiziții europene. Știu că Parlamentul și mai ales Comisia Jurii consideră că e o propunere foarte importantă. S-au uh, organizat și seminarii, uh, workshop-uri cu experți și a fost foarte util, deoarece am putut uh, discuta în mod detaliat despre diferitele aspecte din această propunere. Trebuie să recunoaștem că e un domeniu foarte complicat, o propunere complexă, primită cu oarecare scepticism de unele state membre. Iar la Consiliul din decembrie 2011, o serie întreagă de țări au spus că doresc să existe discuții politice pe marginea acestei propuneri înainte de a se intra uh, în discuțiile tehnice pe fond. Și pentru a ține cont de această cerință, la Consiliul de la începutul acestei luni am abordat o serie de elemente specifice privind această propunere. Deci am încercat să vedem cum putem continua lucrările, iar dezbaterea de la Consiliu ne-a arătat că pozițiile delegațiilor sunt în continuare foarte divergente. Consiliul va trebui, prin urmare, să analizeze mult mai îndeaproape anexa din această propunere și serie întreagă de țări au spus că e important să avem suficient timp uh, la dispoziție pentru a studia propunerea, deoarece trebuie să se țină cont de preocupările tuturor delegațiilor. La dezbatere s-a spus că atunci când vor trebui revizuite aceste prevederi, trebuie să vedem cum diferitele părți pot uh, duce la înlăturarea obstacolelor de pe piața internă. Și vă pot spune cu mare mulțumire că în iunie am reușit să avansăm la acest dosar. A fost o propunere foarte complexă, iar acum următoarea președinție va trebui să preia lucrările și, bineînțeles, vă urez succes uh, în ceea ce privește continuarea negocierilor. Tot în timpul președinției daneze am încercat să facem mai multe pentru a spori protecția acordată victimelor. Și pot să vă spun că ambițiile noastre au fost foarte ridicate, în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a prevederilor în domeniul protecției civile și țin să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Protecția victimelor în cauzele transfrontaliere e fundamentală și e un element extrem de important pentru mine, personal. Recunoașterea reciprocă a, a prevederilor e foarte importantă și ne arată cât de esențială e cooperarea pentru a putea avansa. Această propunere a fost uh, abordată, iar Consiliul a continuat să analizeze o serie de alte chestiuni la grupurile de lucru. În aprilie, de exemplu, a avut loc o discuție politică pe marginea acestei propuneri și pot să vă spun că există un sprijin important din partea statelor membre pentru a avea o modalitate simplă și eficientă de înființarea unui mecanism ușor de folosit pentru toată lumea. De asemenea, încercăm să vedem care vor fi urmările acestei prevederi asupra prevederilor existente în domeniul civil. Ne-am fi dorit, bineînțeles, ca aceste discuții să se încheie în timpul mandatului președinției daneze. Nu a fost posibil, însă suntem totuși mulțumiți, deoarece am reușit totuși să avem o primă abordare a problemelor. Deci vă mulțumesc încă o dată, vă urez succes um, în continuare. A fost un privilegiu și o plăcere, din punctul meu de vedere, să pot colabora cu Parlamentul European. E drept că avem foarte multe de făcut, am avut foarte multe de făcut, de altfel mă și așteptam la asta și mă bucur că am reușit totuși să progresăm uh, la atât de multe dosare și asta datorită implicării și angajamentelor luate de reprezentanții Parlamentului European. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru toate acestea. E drept că suntem foarte mulțumiți de ce s-a întâmplat până acum. Deci am uh, realizat multe lucruri în ultimele șase luni. Acum voi preda ștafeta colegului meu cipriot și o fac cu încredere, deoarece știu că Parlamentul ne va ajuta și e important ca totul să se întâmple uh, Uh, cât mai eficient pentru cetățenii europeni în cadrul fixat de tratat, cadrul stabilit de tratat. Și la sfârșitul acestei luni, uh, eu nu voi mai fi în prim plan, nu mă voi implica atât de mult, să trebuie să vă spun că am colaborat foarte bine cu Parlamentul și mai ales cu Comisia Jurii. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor, am avansat foarte mult. Cetățenii au într-adevăr de câștigat. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Danemarca a avut o președinție încununată de succes. Au realizat foarte multe lucruri în cele șase luni. Colegul Berlinger dorește să intervină. Mi voglio asociare al... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră domnule Berlinger. Mi se spune din partea interpreților că va trebui să așteptăm un minut pentru venirea interpreților, dar uh, dânsa a ajuns. Îmi cer scuze că trebuie să reluați de la început. Uh, noi suntem pregătiți acum, domnule Berlinger. If I can help, I can, I can speak in English. Dacă vă e de folos, pot vorbi în engleză, ca să ne înțelegem direct. Vreau să subliniez încă o dată ceea ce spunea președintele comisiei noastre în legătură cu activitatea președinției daneze. Am simțit din prima zi de la acel mic dejun când ne-am uh, întâlnit că atitudinea președinției a fost una foarte activă. Sigur, ați dorit să faceți foarte multe în aceste șase luni, în această perioadă poate că nu a fost suficientă. Niciodată nu este suficient o perioadă de șase luni pentru a mulțumi fiecare președinție. Dar mi-amintesc cu plăcere în sensul acesta de președinția poloneză. Dar împreună știu că am ajuns la rezultate bune și uh, de exemplu în cazul uh, Bruxelles 1 uh, renunțarea la procedura execuator a fost o a fost un dosar foarte îndelung dezbătut aici la Parlament, iar acum am obținut acest rezultat foarte important în timpul președinției daneze. În ceea ce privește legislația maritimă, protecția victimelor, iarăși o problemă foarte delicată pentru că implică aspecte civile transfrontaliere foarte importante, foarte controversate. Apoi, uh, legea vânzărilor, legea unică a vânzărilor, o mare problemă. Mai e mult până la rezultate concrete, dar credem că legea aceasta este o contribuție importantă la unificarea pieței interne în Europa. Trebuie să subliniez că nu adesea ni se întâmplă să avem o cooperare atât de bună cu Parlament, cu Consiliul. Pentru că de obicei suntem uh, obișnuiți să lucrăm cu Comisia. Este mai greu să lucrăm cu Consiliul care reprezintă autoritățile politice din uh, fiecare stat membru. Cu dumneavoastră lucrurile au mers lin și vreau să vă felicit pentru asta. Pentru că, de exemplu, în cazul acestei uh, legi a vânzărilor, unele state au fost categoric um, unele state uh, s-au dovedit a nu fi um, încă pregătite pentru a aplica o asemenea legislație. Însă au înțeles până la urmă că în această perioadă mai ales, trebuie eliminate orice obstacole din uh, calea unificării pieței interne. De aceea vă mulțumesc și vă felicit încă o dată. Colegin Wikström, bitte. Mulțumesc, doamna Wikström. Jag ska försöka tala skandinaviska. Mulțumesc, am să încerc uh, să vorbesc limba scandinavă, spune doamna uh, Wikström. Uh, Vreau să vă mulțumesc și eu pentru o activitate foarte intensivă pe parcursul uh, președinției dumneavoastră. A fost uh, a șaptea președinție daneză și cred că ați căpătat uh, foarte multă experiență, aveți foarte multe sfaturi de transmis președinției cipriote și vreau să vă felicit și eu din foarte multe puncte de vedere, însă aș vrea să vorbim și despre acest mare dezamăgire pe care am resimțit-o uh, după ultima întâlnire a Consiliului JAI, e vorba de problema Schengen. Ați discutat acest uh, punct uh, de pe ordinea noastră de zi și cred că a cele discuții au aruncat un con de umbră asupra rezultatelor bune pe care le-ați obținut. Noi Parlamentul European vom resimți efectele președinției daneze eh, mult eh, timp de acum înainte și avem multe lucruri eh, de care ne vom aminti cu plăcere, dar și amintiri mai dureroase. Astăzi vreau să vorbesc despre regulamentul privind brevetul european și deci, o decizie a Curții Europene de Justiție care instanței pentru uh, brevete care va fi înființată și care va funcționa în uh, Franța, în Marea Britanie sau în Germania. Încă nu se știe. Dezbaterea asupra acestei decizii a fost um, amânată de mai multe ori. Sigur, înțelegem de ce este greu de luat această decizie, însă până la urmă e vorba de o instituție micuță, e vorba de 40 de oameni, un număr mic de oameni care vor lucra uh, în această instanță, nu vor fi plătiți de către statul în care vor uh, vom uh, stabili să înființăm sediu și până la urmă cred că cetățenii și ne vor reproșa că această instanță nu se bucură de credibilitate. Din moment ce decizia privind uh, sediul este amânată de atâta timp. Trebuie să depășim acest moment și nu știu cum vom uh, face acest lucru dacă nu noi putem hotărâ nici măcar uh, unde să funcționeze această instanță pentru brevetele europene. La München deja există un astfel uh, de birou pentru brevete, așa că v-aș propune să mutăm sediul acolo. Ja, auch ich möchte mich dem... Doamna Tain. Da, mulțumesc și eu vreau să mă asociez laudelor colegilor mei și să spun că Președinția daneză a constituit tocmai pentru Comisia noastră juridică o mare câștig, contactele au fost uh, necomplicate, au fost posibile întâlniri informale și spontane. Așadar, colaborarea noastră pe ansamblu a funcționat foarte bine. În ceea ce privește dosarele la care am contribuit, uh, doresc uh, să vă mulțumesc încă o dată pentru finalizarea uh, legislației în domeniul moștenirilor, în special datorită faptului că Danemarca nu a avut un interes special aici, dar și-a dat toată silința, în special pe ultima sută de metri, chestiune care a fost soluționată după mult timp. În special însă aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că Danemarca a pledat mult în favoarea unei reforme a Curții Europene de Justiție și doresc să subliniez și aici a venit cu propuneri de soluționare foarte neconvenționale în ceea ce privește numirea judecătorilor suplimentari, de pildă posibilitatea de a desemna judecători doar pentru o perioadă determinată de șase ani sau alte astfel de propuneri, din păcate, care nu au fost încununate de succes până acum, dar cred că au dat uh, impulsul unor uh, perioade de pentru o perioadă de reflexie uh, care probabil se va finaliza în următoarele luni. Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. Tak for det, øh, formand, øh, og tak for... Øh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru observații, pentru comentarii. Sigur că Președinția este foarte mulțumită de felul în care a fost primită președinția daneză și, așa cum spuneam și în deschidere, apreciem foarte mult uh, colaborarea cu dumneavoastră și nu e vorba numai de mine, ci și de uh, echipa noastră. Am lucrat împreună la dosare foarte complicate și uh, ați dat și dumneavoastră dovadă de o strânsă colaborare. Vreau să mulțumesc domnului președinte pentru că a încercat să împingă lucrurile înainte pentru uh, că a susținut foarte bine dezbaterile noastre. Domnul Berlinguer, uh, vă mulțumesc pentru uh, observații. E adevărat că Bruxelles 1 este o piesă centrală și trebuie să insistăm, așa cum spuneam și în introducere, pe această chestiune ca să uh, atingem rezultate concrete. Pentru noi a fost foarte uh, important să reușim revizuirea acestui document. Și, în acest, uh, și pe acest subiect am, am beneficiat de o colaborare strânsă cu Parlamentul. În ceea ce privește protecția victimelor, e adevărat că acest lucru e un aspect foarte important și trebuie să continuăm să ne dedicăm acestui dosar pentru că suntem conștienți că trebuie ca lucrurile să progreseze rapid în acest domeniu. Cu cât uh, cooperăm mai bine, cu atât uh, vom avea mai puține victime și trebuie să răspundem nevoilor uh, victimelor la nivel european. În ceea ce privește legislația privind vânzările E adevărat că am discutat foarte mult cu domnul președinte. Este vorba totuși de o propunere extrem de complexă și trebuie ca lucrurile să continue să progreseze mai mult până vom ajunge la rezultate concrete, însă, repet, este un dosar foarte complicat. Noi am muncit foarte mult la acest dosar și sunt foarte bucuros că la Consiliul din 8 iunie am uh, încercat să stabilim care sunt perspectivele pe termen lung ale acestui dosar. trebuie să recunoaștem că am făcut deja progrese substanțiale și trebuie să continuăm în același spirit uh, de cooperare. Am avut deci trei mari dosare pe care ar trebui să le gestionăm, iar acum pentru doamna Wikström, care m-a uh, mi-a pus uh, problema instanței pentru brevete. Asta este o chestiune ce ține de competența ministrilor comerțului mai degrabă. E adevărat că e o problemă la care am lucrat de multă vreme, există și multe implicații, așa cum aminteați și dumneavoastră, însă noi, în calitate de președinție, ne-am asumat uh, răspunderea pentru um, atingerea unui acord și pentru stabilirea unui sistem juridic european pentru, în acest domeniu. Continuăm negocierile cu principalii actori interesați eh, și încercăm să ajungem la un acord, eh, deși este vorba de negocieri foarte dificile, după cum probabil știți. Sper că vom găsi o soluție înainte de finalul președinției daneze, însă pentru asta trebuie să existe și voință politică din partea statelor membre. Această reformă în materie de brevete este foarte necesară și este un pas important pentru consolidarea competitivității întreprinderilor europene. Asta fără umbră de îndoială. Trebuie să permitem întreprinderilor europene să redevină competitive la nivel global. Trebuie să transmitem un semnal foarte puternic în sensul susținerii Reconstrucție economice, relansării economice în Europa. Pentru doamna Tain, uh, care ne-a întrebat uh, ceva în legătură cu uh, legislația privind succesiunile, e o propunere foarte importantă și am petrecut foarte mult timp discutând această propunere Cred că am uh, obținut uh, sprijin într-o mare măsură pentru acest dosar. Nu a fost întotdeauna ușor, însă cred că dacă încă suntem departe de a ajunge la o soluție finală, asta nu este doar răspunderea președinției daneze. Mă bucură să văd că s-a revenit asupra unui mare număr de modificări uh, cerute anterior și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea excelentă. Vreau să vă urez uh, și eu succes uh, în continuare în legătură cu acest dosar. pentru că este foarte important să avem un sistem eficient la toate nivelurile. Asta am vrut să vă spun. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Permiteți-mă o ultimă observație cu privire la brevete. Va face obiectul și a dezbaterilor Consiliului European și sper că cel târziu atunci să existe o soluție. Pentru că, până la urmă, e o situație penibilă. Discutăm uh, despre creștere în Europa, iar uh, pe toate planurile, iar elementul central, crearea unui brevet uh, european, se împiedică de o chestiune banală. Dar cred că toți cei responsabili uh, sunt conștienți de acest lucru, de aceea <clears throat> cred că putem spera la o decizie pozitivă în această ultimă problemă rămasă în discuție. Mulțumesc încă o dată. Uh, chiar dacă nu vom mai avea de-a face cu președinția daneză, vom mai avea de-a face cu guvernul danez și vă mulțumim pentru tot. Președintele mulțumește interpreților care au dat dovadă de flexibilitate și merită spus acest uh, lucru. Punctele de pe ordinea de zi 29 și 30 se amână pentru reuniunea viitoare. Următoarea reuniune are loc uh, pe 9 și 10 iulie aici la Bruxelles și vă aduc aminte că în această după-amiază vom mai avea un atelier de lucru cu privire la legislația comercială și Uh, este prevăzută acum și o discuție informală cu ministrul Cipriot. M-aș bucura dacă coordonatorii și raportorii din umbră ar putea rămâne. Eu, din